Kollegen, wir Stimați colegi, reluăm ședința comisiei noastre. Bun venit membrilor Comisiei pentru Afaceri uh, Externe, prezidată de domnul uh, Brock, la discutarea um, punctului 14 de pe ordinea de zi. Uh, și dau direct cuvântul domnului Caș din partea Curții de Conturi Europene. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimată doamnă președintă Inga, stimată domnule președintă Elmar, este o mare onoare pentru mine și o bucurie în același timp să pot participa astăzi la această ședință comună a Comisiilor de Control Bugetar și FET al Parlamentului European pentru a vă prezenta raportul special numărul 11 pe 2014 a Curții Europene de Conturi. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă Gresle, pentru că ați făcut posibilă organizarea acestei ședințe de astăzi. Prin această ședință uh, pridem două păsări dintr-o singură lovitură în același timp În același timp discutăm despre uh, raportul, acest raport special, dar uh, răspundem și, și cererii uh, legitime ale, ale Comisiei de Control Bugetar ca rapoartele comandate de această comisie să fie discutate în fața acestei comisii. În urmă cu doi ani, doamna Ashton, în calitate de vicepreședintă a Comisiei Europene, a venit în fața Comisiei de Control Bugetar a, a Parlamentului European și a fost audiată, ocazie cu care i-au fost adresate nenumărate întrebări. După această audiere, a, Comisia de Control Bugetar a cerut Comisiei Curții Europene de Conturi să uh, redactez acest uh, raport special. Am făcut acest lucru cu mare plăcere pentru că și noi am fost uh, convinși de importanța acestei teme. Este vorba nu doar de o sumă importantă de bani, 800 de milioane de euro, ci am fost convinși că această temă este importantă din, și din punct de vedere politic. Curtea de conturi și-a permis să se ocupe nu doar de întrebările concrete adresate de Comisia dumneavoastră, ci să meargă puțin mai departe și în acest raport special ne-am pus trei întrebări uh, esențiale. În primul rând, Înființarea Serviciului European de Acțiune Externă a fost oare făcută în mod uh, adecvat? Uh, s-au stabilit în mod corect uh, prioritățile necesare? Și dacă acest serviciu uh, s-a coordonat în mod adecvat cu Comisia Europeană și cu statele membre. Poate uh, vă veți mira că prima întrebare din punctul de vedere al contextului se bazează pe o decizie a Consiliului și pe implicarea Consiliului. Nouă ni s-a părut această idee una foarte importantă pentru că uh, am că înființarea Serviciului European de Acțiune Externă a fost una făcută foarte rapid, nu a fost suficient de, de bine gândită și sarcinile acestui serviciu nu au fost clar definite. Vă aduc aminte de discuția pe care am purtat-o dacă în mandatul curții de conturi se regăsește recomandarea emiterea unor recomandări eh, adresate și Consiliului. Ei bine, noi considerăm că deficiențele legate de prioritizarea, de organizarea și de alocarea resurselor pentru SEA înseamnă, de fapt, o, mai, eh, o, efic- o, efic- o funcționare mai puțin efic- eficientă a acestui mm, serviciu. Am observat că rolul Serviciului European de Acțiune Externă a fost definit prea târziu și a fost definit într-un mod prea vag. Este o poveste cunoscută de, de mult timp. În momentul, în momentul în care a fost decisă prin uh, tratatul de la Lisabona uh, la mijlocul anului 2009 crearea acestui serviciu și acestui post și apoi în anul uh, următor a fost decisă înființarea acestui serviciu. Uh, nu a fost stabil, nu au fost stabilite obiective strategice pentru acest nou serviciu, ci au fost amintite doar câteva sarcini general definite. De exemplu, sprijinirea uh, natului reprezentant, uh, sprijinirea Consiliului European, sprijinirea diferitelor instituții europene, o bună colaborare cu Parlamentul European, sunt lucruri corecte, însă sarcini uh, care ar fi trebuit mai bine definite. În plus, toate lucrurile s-au uh, desfășurat uh, foarte repede. Uniunea Europeană s-a confruntat cu probleme financiare, financiare tocmai de aceea s-a luat această decizie um, de, a, de a exista o neutralitate bugetară pentru înființarea Serviciului European de Acțiune Externă, ceea ce înseamnă că ca o organizație independentă, Serviciul European de Acțiune Externă nu uh, dispune de servicii administrative proprii, ci uh, uh, trebuie să recurgă la servicii oferite de Comisia Europeană uh, și de alte instituții. Concluzia noastră este că uh, doar referatele țărilor au, diferite țări au contribuit la sprijinirea acestui serviciu. Drept urmare, anumite teme, cum, este, cum sunt uh, schimbările climatice, nu sunt abordate suficient de larg la, aceste, la acest serviciu. Elaborarea unui cadru strategic pentru politica externă a Uniunii Europene nu s-a bucurat de prioritatea necesară din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Drept urmare, aspectele urgente au fost preferate aspectelor strategice generale. Doamna Ashton a trasat doar uh, două uh, sarcini, uh, extinderea bunei funcționări și extinderea parteneriatelor care există deja de decenii și cons- consolidarea uh, politicii europene în fața evenimentelor uh, primăverii, uh, primăverii arabe. În acest context este foarte important că Parlamentul European și statele membre au cerut ca în componența Serviciului European de Externe să existe persoane, o treime din partea uh, statelor membre, din partea Comisiei și din partea celorlalte instituții europene și, bine, și bine această cerere a dus la uh, tensiuni uh, la complexitatea structurii organigramei Serviciului European de Acțiune Externă. Organigrama are o structură piramidală și este mult mai complexă de, în comparație cu organizațiile, uh, cu organizațiile comparabile internaționale. Birourile naționale sunt foarte complicate și în acest serviciu uh, se regăsesc foarte mulți funcționari uh, de doar mai mulți funcționari înalți în comparație cu structurile anterioare. În acest uh, raport special nu am încercat doar să emitem uh, recomandări, dar am încercat să înțelegem contextul care a dus la aceste dificultăți acestui uh, serviciu i s-a cerut să angajeze o treime din personal dintre diplomații statelor um, membre și pentru acest lucru s-au creat, considerăm noi, prea multe posturi. Există și un alt capitol pe care ar trebui să îl uh, discutăm în mod special, uh, rolul reprezentantului special al Uniunii Europene. Știți foarte bine că inițial acestei persoane îi revenea un rol foarte important din punctul de vedere al coordonării politicilor uh, de externe între Comisia Europeană și Consiliu. Prin crearea acestui serviciu, această, această problemă și-a pierdut din actualitate. Vă aduceți uh, cu toții aminte declarația doamnei uh, Catherine Ashton, care a considerat că Um, că acest post ar trebui, este un anacronic și ar trebui să fie desfințat. În studiul nostru am ajuns la concluzia că, că acest post are în continuare în ochii statelor membre un rol important, care au un interes de fapt în, în păstrarea acestui uh, acestui uh, post al uh, reprezentanților uh, speciale al Uniunii Europene. Această situație îngreunează evaluarea performanței acestor, acestor reprezentanți speciale ai Uniunii Europene, care au oricum un mandat, aveau inițial un mandat restrâns din punct de vedere temporal, dar care acum a ajuns să se întindă pe o perioadă de până la 8 ani. Reprezentanții uh, speciale europene sunt uh, finanțați din bugetul Comisiei Europene și, atunci, și nu fac parte din personalul Serviciului European de Acțiune Externă. O întrebare reiterată în cadrul uh, audierii doamnei Ashton s-a referit la procedura de angajare, care este una prea uh, prea lungă, prea costisitoare și care duce la, um, uh, la probleme din punctul de vedere al respectării echilibrului între sexe și echilibrului uh, geografic, din punctul de vedere al coordonării. Știm cu toții că Serviciul European de Acțiune Externă este o instituție independentă și acest lucru este unul bun, însă această sarcină de coordonare cu Comisia eh, este una foarte importantă și, drept urmare, ar trebui să fie consolidată. Am asistat la anumite evoluții pozitive din acest punct de vedere în ultima perioadă, dar considerăm că potențialul nu a fost, eh, potențialul nu a fost eh, epuizat pentru că coordonarea cu Comisia Europeană a fost doar parțial eficace. În calitate de vicepreședinte al uh, Comisiei Europene, doamna Ashton a putut uh, participa doar la o treime din, uh, din, din întâlnirile din cadrul colegiului la întâlnirile de coordonare ale diferiților, ale diferiților comisari, uh, dumnei a participat doar de, doar de, a putut să participe doar de patru ori și mă bucur să aud din partea domnului Juncker că această problemă a fost rezolvată, viitoarea uh, în viitorul înalt uh, reprezentant va avea biroul în clădirea Berlemont și, în, Senatul reprezentant este cel care va organiza și prezida întâlnirile de coordonare la care vor participa uh, și ceilalți uh, comisari, lucru care răspunde tocmai recomandărilor pe care le-am uh, făcut noi. Am ajuns de asemenea la concluzia că la nivelul uh, nivelele medii și inferioare, colaborarea între Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia a funcționat mult mai bine, însă este o idee foarte bună să fie, să fie uh, create structurile uh, necesare care să permită această coordonare. Din punctul de vedere al delegațiilor Uniunii Europene, eu personal am vizitat Varsovia și Berlinul, de exemplu, și m-am bucurat să văd că statele membre Uh, consideră că uh, transformările care au avut loc din acest punct de vedere sunt un pas pozitiv înainte. Însă, colaborarea trebuie să fie una reciprocă, o stradă cu două sensuri. Până acum, inițiativa a fost uh, luată doar de delegațiile Uniunii Europene de a informa delegațiile statelor membre asupra unor, uh, asupra unor uh, aspecte importante. Invers, nu prea se ia o, o inițiativă în acest sens. Aproximativ o jumătate din bugetul uh, delegații, delegațiilor revine Comisiei Europene, ceea ce considerăm că reprezintă o problemă. sistemul este prea puțin, uh, prea puțin uh, uh, flexibil, ceea ce afectează în mod negativ marja de manevră a și de funcționare a acestor delegații și nu permite eficientizarea funcționării acestor delegații. Ne dorim cu toții ca aceste case europene care reprezintă europeana ar trebui să, să funcționeze în mod adecvat. Considerăm că dacă um, s-ar folosi aceleași clădiri, atunci uh, funcționarea ar fi una mult mai uh, eficientă, pentru că uh, aceste delegații oferă servicii um, cetățenilor europeni, un lucru important mai ales pentru acei cetățeni care se află într-un stat unde statul lor de origine nu are o reprezentanță directă. Noi sperăm, în urma acestui raport, că recomandările noastre vor fi acceptate într-un mod uh, pozitiv de Serviciul European de Acțiune Externă. Doamna Ashton a mulțumit printr-o scrisoare pentru raportul nostru și uh, s-a referit la necesitatea ca urmașul său să pună în aplicare recomandările uh, Curții de Conturi Europene. Vom prezenta pe scurt raportul nostru și aștept cu nerăbdare uh, întrebările dumneavoastră pentru a le răspunde. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Cred că pot să vă spun încă așa. Cred că Trebuie să mulțumesc și Comisiei de Control Bugetar și lui Inge Gresle, care au organizat această reuniune. Trebuie să ne pregătim audierea cu uh, reprezentantul curții și vicepreședinții comisiei și foarte multe se leagă de o critică a noastră și de aceea e foarte bine că veniți acum, în acest moment, pentru că uh, există destul de multă indignare în pregătirea acestor discuții. Tot timpul se pune problema dacă paharul e pe jumătate gol sau pe jumătate plin și cred că ar trebui cât mai repede a, înțeleg că a trebuit ca acest uh, serviciu să fie creat cât mai repede, dar a devenit clar că această rapiditate a dus și la anumite erori totdeauna se pune problema așa atunci când lucrurile sunt făcute în grabă și unele dintre erori au fost moștenite. De exemplu, reprezentanții speciali. Aceștia au trebuit de la început integrați clar în Serviciul European de Acțiune Externă, așa ar fi trebuit să se facă uh, și nu să fie subordonați și ministerelor de externe. Efectele de sinergie ca să fie cât mai bine realizate, trebuie ca acești reprezentanți speciali să aibă un loc clar în structura SEAE. Însă, Uh, ce nu știam eu era că aceștia sunt în funcție timp de 8 ani în medie. Ad hoc, că eu credeam că sunt ad hoc, păi ad hoc 8 ani, mi se pare că nu se potrivesc cele două concepte. Dar în fine, nu e prea târziu că am aflat acum. Dar reprezentant special timp de 8 ani, aproape de două ori mai mult decât mandatul unui ambasador obișnuit sau al unui șef de delegație. mi se pare că uh, e foarte mult mai mult decât e necesar pentru o politică operațională. Probabil că Consiliul apără această idee și cunoaște birocrația din Consiliu care nu ne ajută în niciun fel să progresăm. Cum să procedăm cu acest subiect? Noi am mai, spu am mai spus-o aceasta este un subiect ce ține de o discuție bugetară și de aceea vreau să-i mulțumesc lui Inge din nou. Aș dori să mai spun că ne interesează efectul de sinergie. Am discutat deja de două cu doamna Mogherini. Ea își va lua în serios postul de comisar italian. În noua structură a comisiei vor fi uh, unii vicepreședinți care vor conduce clastere de comisari, cum sunt numite, și se vor crea, se speră așa, acele sinergii care nu au fost reușite până acum. Până acum nu au apărut sinergii din relațiile dintre, comerț, ă, dintre comisari, ci ă, neîncredere și concurență. Eu cred că noua înaltă reprezentată, reprezentantă și uh, serviciile comisiei vor trebui să colaboreze la vârf, pentru că dacă cei de la vârf nu colaborează, nu ne putem aștepta să colaboreze cei din teritoriu. Eu cred că este o idee foarte importantă, este o idee decisivă. Trebuie să discutăm și câteva întrebări, câteva chestiuni legate de regulamentul financiar. Eu înțeleg că aici trebuie să discutăm despre uh, tot ce ține de bugetul strict al SEAE și al Comisiei și, de asemenea, despre povara administrativă a delegațiilor. Și cred că trebuie să analizăm din nou această chestiune. E un subiect de o mare importanță, pentru că în domeniul relațiilor externe e clar că trebuie să vorbim despre uh, buget și ordinea bugetară. Mă, mă gândesc la Irak, mă gândesc la Ucraina, la Siria. Ce facem noi până când uh, deblocăm noi fondurile, rușii și-au și cheltuit banii în uh, scopurile din regiune. Deci, ce cred eu este că reprezintă o gândire negativă în statele membre, care ar trebui modificată la nivel instituțional. Și cred că trebuie să ne gândim împreună la subiectele eficiență și control. Cum să le realizăm la modul cel mai rezonabil, ca să funcționeze. Nu am dorit ca mai multă eficiență să însemne mai puțin control. Am dorit ca cele două elemente să se bazeze unul pe celălalt. Pentru că dacă un um, ajutor extraordinar sosește cu șase luni întârziere, nu mai folosește la nimic. Majoritatea fondurilor de asistență pentru uh, de asistență externă sunt alocate cu întârziere și nu mai reușesc să atingă obiectivul căruia sunt destinate. Cred că acest raport trebuie să ne dea ocazia să discutăm despre acest punct și despre altele la fel de importante. Deci, uh, nu știu dacă raportorul dorește să spună ceva, vreau să-i spun în numele Comisiei AFET că noi luăm în serios raportul și că uh, ce spune reprezentantul Curții de Conturi este foarte important pentru noi. Noi vom colabora cu Inge și, vă vom, uh, și vom face presiune asupra dumneavoastră ca să fim cât mai avansați. Are cuvântul doamna Lunacek. Mulțumesc! În primul rând, aș dori și eu să mulțumesc Curții de Conturi care a realizat acest raport. Punctele pe care le-ați menționat acum sunt, după cum a spus colegul Brock, foarte similare cu subiecte pe care le-am mai, le mai analizat noi în trecut și le-am uh, identificat și în relație cu midterm review. Înainte de toate, mă bucur foarte mult de critica adusă reprezentanților speciali ai UE. Mi-amintesc uh, de ce a spus doamna Ashton și anume că nu mai avem nevoie de aceștia. Uh, ce văd eu este că s-a discutat despre ei, însă cifra lor este uh, pur și simplu inutil de mare și unii din Consiliu consideră că este necesar să se mai găsească posturi pentru niște persoane care nu își mai găsesc posturi în altă parte și care sunt oarecum controversate. Eu cred că e nevoie de o nouă serie de criterii să se vadă care dintre aceste posturi sunt necesare și care nu. Un punct uh, în legătură cu care vă sunt recunoscătoare este cel legat de delegații și ce ar mai putea face acestea. S-a spus că acestea ar putea desfășura și activitate consulară pentru cetățenii europeni. Pe, însă multe dintre statele membre nu cred că vor neapărat așa ceva, pentru că uneori nu au ambasadă proprie în anumite zone, folosesc ambasadele altor state membre și mie una mi s-ar fi părut bine uh, ca uh, delegațiile europene să facă acest lucru. Și aș avea o întrebare. Ați constatat și dumneavoastră că dacă ar fi modificat tratatul, poate că ar fi bine să vorbim despre ambasadori și ambasade europene în loc să vorbim despre delegații, ca să înțeleagă și cetățenii, pentru că delegație nu înseamnă neapărat ceva pentru cetățeni. Și aș vrea să vă întreb dacă am putea avea în vedere o astfel de modificare de tratat. Aș avea o întrebare și pentru dumneavoastră. M-am bucurat că ați vorbit întotdeauna de înalta reprezentantă și că v-ați referit la ea ca la o femeie, pentru că în formula germană acestui text văd formula de înalt reprezentant în permanență, chiar și atunci când în limba engleză uh, se folosesc ambele forme, și masculin și feminin. În germană e tot timpul masculinul. Nu știu care text a fost primul, dar eu cred că e foarte important să uh, fim conștienți de faptul că în alta reprezentantă este femeie și să folosim și în germană forma de feminin. Cum e în germană? În germană scrie în la punctul 16, susținerea înaltului reprezentant vicepreședinte în îndeplinirea funcțiilor sale. În engleză se spune să fie susținută în alta reprezentantă să-și îndeplinească mandatul său triplu. Da, e diferit în diferitele versiuni lingvistice. Da, da, în germană doamna Ashton nu mai este o doamnă. Eu cred că ar fi bine să fie corectată și varianta în germană. Are cuvântul doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo agradez... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Fazakas pentru acest raport. Recomandări cheie aici, părți cheie în acest raport. Cred că este chiar un mic miracol faptul că SEAE a fost uh, înființat într-o situație atât de complicată, dată fiind uh, criza globală, criza economică. Neutralitatea bugetară foarte strictă de care suntem încântați. Este foarte bine că s-a respectat uh, bugetul Cred că este important să subliniem acest lucru în acest context. Asta a dus la o situație îngrijorătoare în susținere, pe, și susținerea pe care secretaratul General a dat uh, instituirea acestei structuri uh, complicate. Sigur că există nevoia să se îmbunătățească activitatea, însă în același timp trebuie să se mențină modalități sigure de a transmite informațiile. Nimeni nu cunoaște soluția cea mai adecvată, cea mai potrivită. Deci, neutralitatea bugetară a fost respectată. Am o întrebare domnului Fazacaș. Două puncte, de fapt. Ați spus că în recomandarea 73.3c, SEAI ar trebui să își dezvolte o planificare uh, cuprinzătoare. Nu le faza ca și... Ce părere aveți despre acest sistem uh, cuprinzător de planificare și cadrul uh, general uh, strategic? Asta ni s-a cerut. Am dorit o strategie europeană nu numai pentru a aborda crizele atunci când acestea survin. Coerența ca un aspect general. Deci, un cadru strategic. Puteți să ne spuneți mai multe despre acest lucru? Apoi ați spus că, în momentul de față, rigiditatea și complexitatea cadrului actual, date fiind constrângerile bugetare, asta înseamnă că delegațiile și gestionarea acestora vor dori ca cetățenii să fie ajutați în toată lumea, de deci aceea acest serviciu ar trebui să fie îmbunătățit. Ce ați vrut să spuneți cu rigiditate? Ce ați avut în vedere, domnule Fazacaș? Și în încheiere aș vrea să vă reamintesc că uh, constituirea Serviciului European de Acțiune Externă, uh, state membre nu au recunoscut uh, întru totul această chestiune, dar au făcut economii în ceea ce privește serviciile lor diplomatice. În unele cazuri au delegat serviciile acestui serviciu. Este un aspect pozitiv pe care trebuie să-l recunoaștem. Serviciul a fost creat uh, cu uh, neutralitate bugetară, însă ne-a permis uh, să facem economii, să depășim o serie de greutăți. Trebuie să recunoaștem acest lucru atunci când propunem un serviciu îmbunătățit pentru viitor. Domnul Vilaneș. Domnul Czarnecki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cred că ar fi interesant să auzim de la raportorul Comisiei uh, Cont. Dacă ne gândim la anul 2011, unii ne amintim că pentru prima oară am uh, discutat Serviciul European de Acțiune Externe, am fost raportor. Deci, uh, călătoresc în timp și mi-aduc aminte de acel moment. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Fazacaș pentru raport, vă mulțumesc uh, pentru eforturile care uh, au dus la apariția acestui raport. Sigur, Curtea de Conturi a menționat mai multe puncte slabe în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, alocările, delegațiile și așa mai departe. cred că uh, este loc de mai bine pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Acesta trebuie să fie îmbunătățit. Însă sunt și alte chestiuni care, după părerea mea, sunt extrem de interesante. Uh, mulți membri din statele membre noi, nu numai eu, cred că uh, criteriile geografice în SEAE nu sunt uh, uh, total respectate și asta ca să mă exprim uh, ușor, blând. Am putea merge până acolo, până a spune că am fost supuși unor discriminări Sigur, uh, acele funcții călduțe, cred că și astea sunt problematice. Ceea ce a spus doamna Cec este cât se poate de adevărat. Unii sunt pur și simplu parcați uh, în birouri confortabile, în funcții fun uh, confortabile, de unde își continuă cariera. Trebuie să ne amintim și de costurile locațiilor unde se află ambasadele, reprezentanțele. Uneori astfel de costuri sunt exorbitante. Ja, vielen Dank. Mulțumesc pentru aceste informații. Aș mai avea o întrebare concretă de adresat curții. Din perspectiva controlului bugetar, cum vedeți cererea unora ca personalul SAE din delegații să aibă și competența um, cheltuirii de fonduri? Mr. Carver. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Um, Domnul uh, Carver, în susținerea acestei transparențe care trebuie să existe în instituțiile europene. Am putea să nu ținem aceste reuniuni uh, în uh, in camera pentru ca mm, contribuabilii noștri să asculte aceste discuții interesante. Sigur, uh, Curtea de Conturi nu a evidențiat uh, faptul că se limitează dimensiunile delegațiilor, uh, se discută uh, dacă este adecvat să avem astfel de delegații în Vanatu sau în Fiji, de pildă. Mulțumesc. Vielleicht wäre es ja so, dass man nicht 28 auf den Fidschi-Inseln hätte. Da, poate ar fi o idee bună să nu avem 28 de reprezentanți pe Fiji, ci doar unul. Da, am ales poate un exemplu nu foarte bun. Domnul sarva are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, Curții de Conturi Europene pentru acest uh, raport Uh, cred că ar trebui uh, să uh, dăm foarte mare atenție titlului, instituirea, constituirea Serviciul European de uh, Acțiune Externă. Cred că este o ocazie minunată să ne întoarcem de unde am plecat. Știu că cer mult, însă în uh, recomandări la 73b în raport se spune că SEAE ar trebui să examineze cu statele membre și Comisia necesitatea și fezabilitatea pregătirii unui cadru cuprinzător nou. Nu este un lucru ușor pe care îl cerem, însă trebuie să ne întoarcem sau, cu alte cuvinte, când toate aceste lucruri sunt necesare, desigur structurile care se suprapun, trebuie să avem mai multe clarificări și să eficientizăm structura financiară. Sigur, acestea toate sunt necesare, dar dacă punem dacă totul a fost constituit uh, în grabă și greșit, atunci trebuie să ne întoarcem de unde am pornit și să facem lucrurile bine uh, de la bun început și cred că puțină eficientizare și modernizare nu ar strica deloc. Sunt prea mulți oameni, prea mulți șefi și prea puține rezultate concrete. Asta din punct de vedere al controlului bugetar, însă cred că este și în interesul afetului, în mare măsură, pentru că uh, merge exact la miezul problemei, și anume că trebuie să avem mai multă politică uh, comună de uh, externă și de securitate. Uh, și iarăși ne întoarcem la punctul de unde am plecat și când s-a constituit acest serviciu. Vă mulțumesc, tocmai uh, mi-am dat seama că urmează pauza de prânz și dau ultimului, uh, domnului Toirar ca ultim pe lista vorbitorilor cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că este un moment istoric acesta, această ședință comună a Comisiei de Control Bugetar și a Comisiei pentru Afacerile Externe. Tocmai am contribuit la istoria Parlamentului European. Însă cred că am avea o contribuție istorică uh, majoră dacă am reușit să combinăm efectul multiplu al tuturor uh, reprezentanțelor uh, diplomatice ale statelor membre cu uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Deci dacă am reușit să obținem o unică reprezentanță, a, reprezentarea Europei, uh, am economisit foarte, mult, foarte multe fonduri europene și am transmite un semnal foarte clar atât statelor membre care critică întotdeauna acțiunile europene și am uh, contribuit la uh, o mai bună înțelegere a fondurilor europene. Vă mulțumesc. Din perspectiva uh, Comisiei de, de Control Bugetar, aș dori să mulțumim colegilor din Comisia AFET. Avem câteva mesaje importante pentru dumneavoastră. Ne dorim o simplificare a organigramei Serviciului European de Acțiune Externă și apoi ne-am dori ca reprezentanții speciali să fie integrați în uh, SAE, pentru că astfel am, uh, am economisit până la 25 de milioane de euro pe an și apoi aspectul, aspectul amintit de doamna Lösinger cu dublele Uh, competențe ale uh, șefilor de delegații. Ni se pare că nu este o idee bună să extindem această dublă, acest, aceste competențe duble uh, tuturor membrilor delegațiilor. Noi considerăm că ar fi o idee mai bună să recentralizăm uh, tot sistemul. Sunt foarte mulți angajați care se, se ocupă de aspecte doar administrative. Știți foarte bine că sunt funcționari foarte scumpi pentru noi, cărora trebuie să le plătim Uh, trebuie să le plătim cazarea, de exemplu. Deci este vorba pur și simplu de o reformare a structurilor administrative și dau uh, cuvântul domnului Child din partea uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Doamna președinte, vreau să mulțumesc uh, curții și colegilor de la Curtea de Conturi care au cooperat strâns cu noi în elaborarea acestui uh, uh, raport care a venit la timp. Mulțumesc comisiilor AFET și CONT pentru că au programat această discuție Eh, mulți eh, membri au sugerat faptul că aspectele reliefate pe duratul acestei dezbateri vor naviga împreună și vor fi salutate de comisie și de înaltul reprezentant. Cred că sunt chestiuni pertinente. Eh, nu am prea mult timp la dispoziție, o să mă concentrez asupra trei sau patru idei care au reieșit în ceea ce privește absența sau prezența unei uh, strategii generale, un soi de uh, strategie pentru securitate pentru Uniunea Europeană, în cadrul căreia să ne plasăm activitatea este o chestiune care a fost discutată în mai multe rânduri, inclusiv cu statele membre în Consiliu, pe uh, durata etapei oarecum turbulente de uh, crearea uh, serviciului. Nu s-a trasat încă în direcția în care uh, să ne uh, îndreptăm. Doamna Mogherini o să abordeze această chestiune la timp. Aș vrea să spun două lucruri. Relațiile externe și politica externă sunt uh, imprevizibile sunt generate de evenimente și cred ardent în priorități în uh, folosirea optimă a resurselor. Sigur, trebuie să lăsăm uh, însă și o marjă în care să putem acționa atunci când suntem confruntați cu noi evenimente. Să vedem ce se întâmplă în lume astăzi, provocările cu care ne confruntăm uh, în prezent. Nu erau prezente în mintea multor atunci când Cathy Ashton a preluat mandatul. În ceea ce privește uh, reprezentantul special al Uniunii Europene, sunt de acord, uh, este într-o oarecare măsură o moștenire uh, care a caracterizat cadrul instituțional înainte de Lisabona, însă există o bază temeinică juridică în tratat și experiența a arătat că atunci când avem uh, situații de criză regională sau chestiuni tematice uh, de abordat, atunci uh, trebuie să ne facem treaba. În ultimul an și ceva, Cathy Ashton a purtat discuții cu Consiliul în legătură cu modul în care Uh, putem să fim aproape de munca uh, serviciului și suntem recunoscători pentru susținerea uh, pe care am primit-o de la Parlamentul European pentru a aborda <clears throat> aspectele financiare ale bugetului pentru că sunt chestiuni separate de bugetul nostru administrativ. În ceea ce privește personalul serviciului, într-adevăr, problema echilibrului, dacă conducerea Uh, la vârf uh, atunci când a fost uh, creat serviciul ne-a permis să, să avem un leadership în faza de constituire. Acest lucru poate să fie îmbunătățit în viitor. Acest lucru a fost evidențiat și de Cathy Ashton în raportul său din 2013 și să vedem la ce va duce acest lucru. Însă cred că această discuție trebuie purtată în continuare. În ceea ce privește echilibrul geografic, e o chestiune la care ne gândim serios. Vrem să ne asigurăm că există o prezență semnificativă a tuturor uh, statelor. Aceasta este o dispoziție uh, esențială și, sigur, uh, urmărim cu atenție acest lucru. Cred că există unul sau două state membre în care, într-adevăr, reprezentarea nu este pe măsură în serviciul de acțiune externă. Trebuie să propună niște candidați care să fie publicați, însă este un tablou amestecat. Pentru cei care sunt interesați, avem un uh, raport privind personalul uh, care a fost publicat în 2014, unde veți avea informații suplimentare în legătură cu această chestiune. Și în ceea ce privește delegațiile, sunt uh, de acord că cu cât ne dezvoltăm colaborarea între delegații și ambasadele statelor uh, uh, membre, uh, cu atât interesele tuturor sunt mai bine servite. Însă, în momente de constrângeri bugetare, delegațiile trebuie să lucreze și în numele statelor membre și cred că acest lucru va duce la beneficii generale pentru vizibilitatea Uniunii Europene, dar și în interesul contribuabilor europeni. În acest context, dacă delegațiile ar trebui uh, să-și asume mai multe responsabilități în afară de răspunsul la criză, măsurile care există, sigur că am discutat acest lucru cu statele membre. Cred că este un domeniu în care avem nevoie de un nou tip de discuții cu statele membre în legătură cu resursele. Activitatea consulară presupune uh, resurse semnificative suplimentare față de resursele noastre. Este o temă mare, iar uh, punctele de vedere ale statelor membre sunt diferite, de aceea trebuie să ne gândim în continuare la aceste aspecte. Și să răspund uh, domnului uh, Carver, am închis delegația de la Vanatu în această încercare de a Uh, folosi resursele uh, mai bine. Și, uh, așa cum a spus domnul Brock, una din lucrurile, unul din lucrurile bune este să vedem atunci când călătorim în lume că o delegație, acolo unde se află, este de valoare pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Vreau să mulțumesc celor care au recunoscut uh, presiunile uh, bugetare și de timp uh, uh, cu care ne confruntăm la serviciu extern, însă întotdeauna am găsit o susținere din partea Parlamentului European, din partea celor două comisii reprezentate aici și sunt convins că vom colabora în continuare foarte strâns pentru a face posibile îmbunătățirile la care se face referire în acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră și acum în încheiere dau cuvântul domnului Vă Mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte. În primul rând doresc să vă mulțumesc în mod repetat pentru că mi-ați oferit această uh, posibilitate. Vă mulțumesc pentru interesul de care ați dat dovadă și pentru propunerile pe care le-ați uh, făcut ceea ce uh, mă asigură că acest raport nu va fi uitat, ci va fi pus în aplicare. A fost amintit faptul că acest raport este alineat celor cerute în mod repetat de Parlamentul European. Știm foarte bine acest lucru, tocmai de aceea ne-ați cerut să redactăm un raport profesionist, independent, um, unul uh, fiabil, și uh, un raport în care să se regăsească și propuneri concrete. Așa deci, cum a spus domnul uh, Brock, uh, avem de-a avem de face cu boli ale copilăriei dintr-un anumit punct de vedere pe care uh, le putem uh, depăși. Unele dintre ele deja s-au vindecat, dar totuși Înființarea acestui serviciu s-a bazat pe decizii prea grabnice. Noi, rolul nostru nu este de a, da, de a face recomandări uh, Consiliului, însă uh, Parlamentul poate atrage atenția asupra necesității de a fi trase învățămintele necesare pentru viitor. Noi considerăm că Serviciul European de Acțiune Externă este, de fapt, un instrument foarte important pentru politica externă comună. Un instrument prin care sunt apărate interesele europene în domeniul politicii externe, indiferent că este vorba de interese politice sau alte, alte interese. Pentru a reveni uh, la întrebarea doamnei uh, uh, Lunacek, Cred că am fi putut numi într-adevăr delegațiile europene ambasade europene, însă au fost unele state care au folosit, uh, care au folosit uh, dreptul de voto, veto pentru a se împotrivi acestei idei. Până la urmă nu cuvintele sunt importante, ci ceea ce facem cu aceste uh, institu- instituții. În ceea ce privește activitatea consulară, este un exemplu despre cât de importantă a fost această temă de care ne-am ocupat noi. Uh, inițial uh, ne-am confruntat cu un uh, refuz uh, pentru că această posibilitate nu se regăsește, nu este prevăzută în uh, tratate, dar uh, am reușit în urma unor eforturi de convingere din partea noastră să convingem uh, Uh, Serviciul European de Acțiune uh, Externă de, uh, de importanța acestei teme. Este important pentru un pentru, pentru cetățenii europeni să fie reprezentați de Europa în exterior. Am, am discutat cu câțiva membri ai Parlamentului European, că unii dintre eurodeputați, într-adevăr, au recunoscut că acest, această posibilitate a activității consulare nu este prevăzută în tratate, însă eu consider că dacă există uh, voință politică, va fi găsită și soluția, soluția uh, adecvată. Sunt convins, așa cum a spus și doamna Iala Sander, că și statele membre se vor bucura de economiile făcute dacă, am, uh, dacă această activitate ar fi preluate de delegațiile sau ambasadele europene. În ceea ce privește traducerile în diferitele, în, dite, în diferitele limbi, doar ieri seara am primit varianta în uh, germană. Îmi cer scuze dacă am făcut vreo, vreo greșeală în ceea, ce, în ceea ce privește folosirea femininului și în uh, germană. Revin acum la rigiditatea uh, procedurii bugetare aceasta se, se regăsește cu, în, activitățile, în activitățile consulare. Din punctul de vedere al diferitelor ambasade, unele au fost preluate în acest uh, serviciu, alte au, altele au fost uh, abandonate. Nu există, pe de altă parte, experți care să se ocupe de domeniul uh, schimbărilor climatice, de domeniul energetic domenii care sunt priorități pentru politicile generale ale Uniunii Europene. Și apoi la punctul C, la punctul recomandarea 73C, unde era vorba de cadrul general strategic. Uh, și de ce am insistat pentru redactarea unui asemenea cadru strategic. Ei bine, uh, reprezentanții SE participă în mod uh, permanent la întâlnirile Consiliului și ar trebui să-și asume Uh, acest rol strategic. Uh, nu sunt de acord cu colegul uh, Carver. Și înainte au existat 100, 140 de reprezentanțe care înainte se numeau reprezentanțe ale Comisiei Europene. Am întrebat 35 uh, de, de state membre în legătură cu această temă și au, și au toți, toate răspunsurile pe care, ne-am, pe care le-am primit ne-au arătat că este vorba de o evoluție, uh, evoluție pozitivă prin care interesele europene sunt, uh, sunt reprezentate mai bine decât se întâmpla în trecut. Sunt de acord cu domnul Sarvama. Aveți dreptate. Ar fi fost important pentru uh, Uniunea Europeană și este important pentru Uniunea Europeană să modificăm strategia uh, de politică externă comună și de apărare uh, noi am încercat să înțelegem cum putem, uh, cum putem uh, ușura activitatea servici, acestui nou uh, serviciu și am considerat că un asemenea cadru strategic ar contribui la, la ușurarea activității acestui serviciu. Considerăm că inițiativa trebuie să revină Serviciul European de Acțiune Externă. El trebuie să ia contactul cu uh, statele membre și să propună redactarea unui asemenea cadru să-și asume rolul unui pionier din acest punct de vedere. Ne bucură de fiecare dată când uh, observăm că rapoartele speciale ale Curții de Conturi sunt uh, primite atât de bine de Parlamentul European, sunt luate în serios și Așteptăm cu nerăbdare și uh, discutarea acestui raport cu raportorul pe data de 16 octombrie. Vă mulțumesc. Uh, se încheie ședința noastră. Uh, uh, Comisia de control bugetar ne re- se reunește la ora 15.